avem în jur de o jumătate de oră rezervată pentru acest punct de pe ordinea de zi. Cred că o să începem mai întâi cu o expunere a reprezentantului Comisiei Europene, domnul Flamand. Dimensiunile din quest'aula îmi pare rău că avem o sală atât de mare și uneori ne este greu să vedem unde sunt uh, așezate persoanele. Deci acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene pentru o prezentare a proiectului, după aceea dau cuvântul domnului Marinescu, raportor, și celor care vor uh, cere cuvântul pot deja de altfel să se manifeste de pe acum dacă doresc să ia cuvântul. Mai întâi dau cuvântul domnului Flama. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua Bună dimineața tuturor! Voi face o prezentare destul de succintă pentru a avea astfel uh, o discuție mai, uh, mai îndelungată. Veți putea pune și întrebări. În primul rând, uh, țin să vă amintesc că domnul Taiani, vicepreședintele Comisiei, a făcut deja o prezentare destul de succintă în fața comisiei dumneavoastră înainte de adoptarea documentului în colegiu în noiembrie anul trecut. Și prezentarea a fost făcută aici în decembrie, la începutul lunii. Aceste momente de criză economică, noi, Comisia, credem că sistemele de navigare prin satelit, Galileo și Edno, sunt uh, o piesă importantă din strategia 2020 pentru creștere și competitivitate. Există mari, mari posibilități pentru a dezvolta aplicații și există și posibilitatea de a întreprinde lucrări importante în Europa. Acum, în legătură cu situația actuală și după aceea mă voi referi la propunerea de regulament. Vă spun, avem două programe principale de navigare prin satelit. Primul se numește EGNOS, care îmbunătățește sistemul uh, GPS deasupra Europei. E un sistem care e operațional de 12 ani și funcționează foarte bine. Suntem de 2 ani, mă scuzați, suntem foarte mândri de acest lucru și ne bucurăm că din ce în ce mai mulți utilizatori recurg la acest sistem. Aviația civilă a început să-l utilizeze, deoarece peste 100 de proceduri de aterizare în multe aeroporturi încep să uh, recurgă la această procedură care este certificată. Cea a doua parte a infrastructurii este Galileo. Vă amintiți că pe 21 octombrie am lansat doi sateliți operaționali, primii doi. Am uh, plăcerea de a vă spune că aceștia funcționează foarte bine, iar colegii de la Agenția Europeană Spațială ne fac uh, rapoarte săptămânale și ne arată că acești sateliți ating performanțele pentru care au fost uh, concepuți. Ați citit poate în presă că pe 2 februarie am hotărât să facem și mai multe și să accelerăm dezvoltarea infrastructurii. Am hotărât să avem să încheiem un contract suplimentar pentru 8 sateliți noi. De asemenea, lansatorul Ariane 5 va trebui să fie utilizat pentru a lansa sateliții pe orbită. Asta pe lângă Cheta Soyuz, care este în Polinezia franceză, în Cur, baza franceză. Astfel vom avea 26 de sateliți pe orbită în 2015 și vom furniza servicii către sfârșitul anului 2014. În ceea ce privește propunerea de regulament pe care o discutăm astăzi, ea acoperă nu doar finalizarea punerii infrastructurilor, ci și exploatarea între 2014 și 2020 a celor două infrastructuri, EGNOS și Galileo. Propunerea de regulament se bazează pe mai multe documente și pe mai multe activități, printre care raportul Parlamentului de anul trecut. Domnul Romec a fost raportorul ne bazăm de asemenea pe concluziile Consiliului pentru Transporturi din uh, noiembrie anul trecut. Am făcut și o analiză de impact și, bineînțeles, <clears throat> ne bazăm pe experiența de vreo 10 ani în ceea ce privește încheierea de contracte și valoarea acestora, contractele fiind gestionate de Agenția Spațială Europeană. Ceea ce privește principiile majore din regulament. Pur și simplu vrem să definim responsabilități clare și să reutilizăm infrastructuri sau entități deja existente. Asta înseamnă că vom acorda gestiunea programului Agenției Europene GSA, care se înființează acum la Praga. Această agenție va începe să gestioneze infrastructura EGNOS în ianuarie 2014 și de altfel treptat va prelua activitățile de gestiune ale sistemului Galileo. În paralel, această nouă agenție va pregăti uh, licitațiile și va pregăti totul pentru comercializarea serviciilor. Bineînțeles, nu uh, instalarea infrastructurilor e un scop în sine, ci utilizarea și punerea lor la dispoziție, la dispoziția cetățenilor europeni pentru a putea utiliza <clears throat> aceste sisteme de navigație uh, în, prin intermediul multor uh, aplicații. Deci nu vrem să uh, ne suprapunem eforturile, de aceea vrem să colaborăm cu Agenția Spațială Europeană pentru că ei pot, deoarece ei pot să conducă lucrările tehnice. Comisia va rămâne responsabilă pentru toate programele, vom garanta securitatea sistemelor și de asemenea vom întocmi un raport uh, periodic pentru Consiliu și Parlament. Asta în ceea ce privește gestionarea programelor. Pe partea financiară, aici ne-am bazat cifrele pe niște analize foarte detaliate uh, care rezultă din contractele deja existente la Agenția Spațială Europeană. Am implicat și statele membre, deoarece unele dintre acestea au o mare expertiză în ceea ce privește sistemele spațiale și astfel am tras concluzia că bugetul necesar pentru a putea uh, desăvârși infrastructura și pentru a le putea exploata deci pentru asta e nevoie de un buget de 1 miliard de euro anual între 2014 și 2020. Nu voi mai intra în alte detalii în legătură cu propunerea de regulament și, bineînțeles, suntem la dispoziția dumneavoastră pentru orice fel de întrebări. E, la parol. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Marinescu. Mulțumesc, <clears throat> Mulțumesc doamna președintă. Mulțumesc și reprezentantului Comisiei pentru, pentru prezentare. De altfel, mulțumesc și pentru colaborarea pe care am avut-o până, până acum. Uh, am două întrebări. Prima spunea că uh, GSA va prelua controlul, gestionarea acestui, uh, acestui proiect. Există însă și responsabilități pentru uh, ESA și aș dori să clarifice încă o dată aceste responsabilități. Care este distribuția responsabilităților între GSA uh, și ESA uh, și cum se va face atribuirea acestor uh, responsabilități astfel încât să nu existe confuzii. Și a doua întrebare este cum vede dânsul legătura între acest proiect și industrie astfel încât proiectul să, să fie utilizat în cât mai multe aplicații. Mulțumesc! Mulțumesc. Mulțumesc. Cred că Acum începem dezbaterea, pentru că bănuiesc că vor mai fi și alte întrebări pentru reprezentantul uh, Comisiei. Întâi doamna Țică, după aceea doamna Fiona Hall. Thank you, Madam President. Um, Um, uh, doamnă Cred că ar trebui să salutăm acest regulament dintr-o serie de motive. În primul rând, este foarte important să avem un cadru pe termen lung de finanțare, dacă vrem ca EGNOS și Galileo să aibă succes. În al doilea rând, eu cred că avem nevoie de acest regulament, fiindcă e crucial ca aceste programe să rămână pe deplin independente și să garantăm faptul că toate statele membre au, servi- au acces egal la aceste servicii. De aceea e important ca regulamentul să stipuleze foarte clar că Uniunea Europeană este cea care deține EGNOS și Galileo. Și în al treilea rând, cred că este foarte important ca Parlamentul European să aibă un rol de supraveghere puternic, astfel încât să garanteze transparența și asumarea răspunderii. Eu sper ca Comisia să fi învățat uh, lecțiile din uh, trecut, fiindcă ne-am confruntat cu câteva dificultăți în ceea ce privește uh, oferirea unor programe precum acestea. În mod inevitabil apar câteva întrebări, persistă de fapt câteva întrebări și necesită clarificări. De exemplu, bugetul pentru Galileo 2014-2020 nu este parte directă a negocierilor pentru regulament, ci este o parte a negocierilor în cadrul financiar multianual. Dar problema depășirii costurilor nu este o chestiune ce poate fi ignorată. Comisia propune să aloce, din câte am înțeles, o sumă maximă de aproape 7,9 miliarde de euro, ceea ce este dublu față de bugetul pentru perioada viitoare. Dar nu este foarte clar cum anume s-a ajuns la această sumă, cum a fost ea calculată. Așa că aș dori câteva explicații din partea Comisiei ca să știm exact cum s-a ajuns la acest calcul și cum s-a ajuns la această sumă. E foarte clar că pe viitor nu mai trebuie să existe depășiri ale costurilor. Al minter ne confruntăm cu riscul ca alte fonduri de la titlul 1A, de exemplu Orizont, Fondul pentru Orizont 2020, să fie periclitat. Asta mai ales dacă se ajunge să eh, existe o concurență între acest program și Galileo. Eu cred că se face progres pe partea de gestiune și trebuie să facem presiuni la comisie astfel încât să se continue și să se implementeze o structură fermă de gestionare. Iar în ceea ce privește serviciul SOL pentru siguranța vieții, eu, din câte am constatat, um, acest serviciu a generat o serie de costuri adiționale. Salut articolul 20 din regulament care asigură că IMM-urile pot să aibă acces la potențialele contracte. Noi, cei din grupul nostru, suntem extrem de angajați, fiindcă vrem să garantăm că IMM-urile beneficiază de cât mai mult sprijin, fiindcă sunt o forță motrice pentru ocupare în Uniunea Europeană, iar de aceea articolul 20 este unul recomandabil. Vă mulțumesc! Și, Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Țicău. Uh, vreau să mulțumesc Comisiei uh, pentru informaiile prezentate am i eu uh, câteva întrebări uh, întâi i întâi uh, în ceea ce privete articolul paisprezece la articolul paisprezece punctul unu regulamentul declară pur i simplu sistemele i operarea lor sunt sigure. cred că este un obiectiv extrem de important dar cred că doar o simplă declaraie spunând că aceste sisteme sunt sigure nu este suficientă cu atât mai mult cu cât la punctul doi uh, se adaugă cerinele deci comisia poate să adopte prin acte delegate în conformitate cu articolul treizeci și patru cerinele i standardele necesare pentru asigurarea securităii sistemelor i a operării lor menionate la alineatul. unu uh, cred că aici va trebui împreună cu comisia să lucrăm puin pe text de asemenea în ceea ce privete articolul treisprezece i aici uh, se dau atribuii diferitelor agenii privind uh, asigurarea securităii programelor. a vrea aici comisia deci la articolul treisprezece punctul doi litera d comisia să ne dea mai multe detalii privind asigurarea securităii programelor i întrebările de bază pe care a vrea să le pun sunt următoarele am văzut uh, etapele de dezvoltare ale celor două programe galileo i egnos uh, i a vrea să întreb întâi i întâi în legătură cu programul egnos când va exista o acoperire totală a suprafeei uh, a teritoriului uniunii europene i Uh, i de asemenea îneleg uh, din uh, prezentarea programelor că programul galileo va fi funcional în totalitate pe întreaga suprafaă a uniunii europene abia în două mii douăzeci i aici a vrea să pun o întrebare comisiei care a venit cu o altă propunere de exemplu privind un regulament privind tahografele digitale i Uh, în care se promovează utilizarea uh, sistemului uh, gnss dar teoretic acele tahografe digitale care ar utiliza i semnalul produs primit prin gnss practic ar trebui să fie funcionale din două mii optsprezece cum era propunerea comisiei i aici mi se pare o contradicie deci dacă aceste sisteme acoperă în totalitate suprafaa uniunii europene abia în două mii douăzeci atunci uh, cum pot uh, fi uh, puse la dispoziie i obligai transportatorii europeni să utilizeze noua generaie de tahografe digitale din două mii optsprezece deci a vrea comisia să ne răspundă în detaliu i sunt dispusă să lucrăm i în perioada următoare privind gradul de acoperire a teritoriului uniunii europene i întrucât nu ne interesează doar ă, realizarea constelaiei de satelii i a staiilor terestre ci mai ales dezvoltarea de servicii i aplicaii care să permită utilizarea acestor sisteme ă, i pentru că vorbim despre aceste servicii i aplicaii ă, cred că este important să avem asigurări din partea comisiei că în programul orizont două mii douăzeci vor fi cuprinse i fondurile de cercetare necesare pentru dezvoltarea de aplicaii i servicii care să utilizeze sistemele galileo i uh, egnos. Uh, spun acest lucru întrucât uh, în curând spunem noi vom avea operaională infrastructura constelaia de satelii i staiile terestre i Uh, dar dacă nu vor fi dezvoltate serviciile i aplicaiile aferente uh, sistemul nu va putea fi utilizat uh, la capacitatea i pentru obiectivele pentru care a fost construit. i ultima întrebare pe care a vrea să o pun se referă la guvernana viitoare. deci în acest regulament vedem o bună planificare a activităilor până în două mii douăzeci însă a dori să întreb comisia dacă ce se va întâmpla cu partea operaională după două mii douăzeci cine va asigura uh, partea operaională cum vor fi asigurate fondurile i mai ales resursele umane? cred că este un subiect important pe care trebuie să l discutăm încă de pe acum. mulumesc. Grazie. E, abbiamo ancora parecchi iscritti a parlare, quindi... Mulțumesc, mai avem <clears throat> multe persoane care s-au înscris, aproape că am terminat timpul alocat la acest punct. E important, însă vă rog să fiți mai succinți. Domnul Lambert. Uh, merci, madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Am două întrebări, amândouă au legătură cu bugetul. Nu înțeleg un lucru foarte bine în proiectul de regulament și anume că se Uh, vorbește de un miliard anual și pe de altă parte se vorbește de 7,8, deci nu înțeleg cum s-a ajuns la această sumă. Deci vorbim de opțiune completă sau vorbim aici cu programul um, Safety of Life. Deci e 7,8 sau e 7? Asta una la mână, în al doilea, în, în al doilea lucru. Cereți o marjă de o eroare în buget și nu e foarte clar. Un alt lucru, ce se poate face pe viitor dacă vrem să ne asigurăm că mm, partea legată de utilizarea militară a programului va fi plătită de statele membre? Deci v-ați gândit la posibilitatea de a avea o parte din buget acoperită direct de, de contribuțiile statelor membre, dați fiind că folosesc aceste servicii pentru uh, scopuri de securitate sau militare. Deci fiecare ar trebui să plătească ceea ce datorează. Mulțumesc, domnul Toșenovski. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Já se... Mulțumesc. Vreau și eu să îmi exprim mulțumirea ca și ceilalți uh, colegi. Deci mă bucur că am obținut informații în legătură cu situația și evoluția acestor sisteme. Nu voi repeta ce au spus deja colegii mei. Mă bucur că deja știm cum va funcționa infrastructura, știm care vor fi termenele prevăzute pentru utilizarea diferiților sateliți. Acesta e un lucru bun. E unul, cred că e foarte important să primim un rezumat mai detaliat al activităților și al aplicațiilor prevăzute. Știu că vor exista aplicații care vor fi comandate de autoritățile europene, însă ar trebui să lăsăm și o parte deschisă pentru activitățile universităților, de exemplu. Acestea ar putea dezvolta alte aplicații despre care nu știm nimic în momentul de față, deci nu ne putem închipui ce fel de aplicații vor putea apărea în viitor. Deci cred că ar trebui să știm exact care sunt aplicațiile prevăzute și nu ne putem permite să așteptăm până în 2014 sau până în 2020 pentru aceste aplicații. Pregătirile pentru aplicațiile respective trebuie să înceapă mult mai devreme. Deci, spun, și alte părți pot fi interesate, oamenii de știință, universitățile, toți cei care vor dezvolta aceste aplicații trebuie să știe exact ce termene sunt prevăzute, ce anume e posibil și nu. Mulțumesc. Ultimul raportor din umbră, domnul Remek. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já Și eu sunt extrem de încântat de faptul că am ajuns la acest stadiu al procedurii și că avem acum propunerea de regulament în față. Parlamentul European demonstrează acum că e competent în ceea ce privește aceste chestiuni și cred că pe viitor nu ne vom da, cred că nici pe viitor nu ne vom da înlături când privește, uh, când e vorba de asumarea acestei răspunderi. Trebuie să creăm de data aceasta un regulament care să întrunească toate condițiile menționate de antevorbitorii mei. Sunt de acord că utilizarea fondurilor într-o manieră eficientă este extrem de importantă. Dar, pe lângă toate acestea, avem nevoie ca acest regulament să garanteze independența și flexibilitatea instrumentelor pentru uh, ca organizațiile să poată acționa așa cum trebuie. Pentru noi, cei care dezbatem această problemă astăzi aici, chit că lucrăm uh, pe acest uh, dosar uh, mereu, nu știm, de fapt, ce fel de aplicații vor apărea pe viitor, pe marginea acestei infrastructuri. Cam atât din partea mea. Aștept să cooperez cu colegii pe mai departe și cred, într-adevăr, că acest proiect va fi unul de succes. Mulțumesc! E, eh, due colegi. Alți doi colegi au cerut să ia cuvântul, domnul Van Nistelrooy și domnul Pro. Dar cuvântul domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am de făcut câteva observații succinte. În primul rând, consider că este foarte bine că menținem ritmul și că transmitem un mesaj foarte clar, și anume că suntem extrem de serioși și extrem de angajați față de acest uh, regulament și față de poziția Parlamentului. Pentru că nu toată lumea este convinsă. Nu toată lumea e convinsă de fezabilitatea financiară a acestui uh, raport. Așa că trebuie să menținem acest uh, semnal pozitiv și să arătăm că lucrurile continuă. Vorbind despre industrie și despre participare, în prima etapă am eșuat cu Galileo. Așa că ce garanții avem de data aceasta că industria va participa activ și cu succes în etapa următoare? În al doilea rând, ce se întâmplă cu țările din afara Uniunii Europene care doresc să beneficieze de aceste echipamente? Cum anume se poate garanta și participarea acestora și contribuția lor? Aștept uh, răspunsuri la numeroasele întrebări care au fost deja adresate. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Are cuvântul domnul Vitoriu Prodi. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu ceea ce a fost spus deja. Aș vrea să subliniez nevoia de a accelera investițiile pentru că știm că pentru Galileo au existat uh, uh, majorări de costuri și multe întârzieri, dar acestea nu sunt o scuză pentru ca să renunțăm. Trebuie neapărat să accelerăm uh, ritmul. Criza economică, iarăși, nu este o scuză. Din potrivă, ar trebui să fie o motivație suplimentară pentru ca să investim mai, mai bine și mai repede în aceste infrastructuri europene. De aceea insist trebuie să grăbim pasul cât mai mult cu putință, pentru că dacă facem economie de timp, atunci facem și economie de combustibil și economie uh, care va fi foarte importantă, de exemplu, pentru traficul aerian și nu numai. Și când mă gândesc la această constelație de sateliți, cred că trebuie să fim un vârf de lance în acest domeniu totul trebuie să fie o prioritate, o urgență. Și mă gândesc și la agenția uh, GNSS, care iarăși trebuie să devină funcțională cât mai repede cu putință. Aceste infrastructuri europene trebuie să aibă o capacitate de uh, funcționare completă cât mai repede cu putință. Mulțumesc. Doamna Țicău a cerut din nou cuvântul Silvia. Te rog foarte pe scurt. Mulțumesc, uh, Patricia. Având în vedere că cele două programe sunt uh, niște programe emblematice pentru Uniunea Europeană și de ele depind uh, multe alte domenii industriale ale Uniunii Europene, v-aș propune, doamnă președintă, și propun și colegilor, ca mm, să organizăm o dezbatere, un mini-hearing pe programele Galileo și EGNOS, poate și GMES, astfel încât toți colegii sau toți cei interesați să aibă o imagine clară despre realizările curente, despre planurile viitoare și mai ales despre perspectivele celor două programe, mulțumesc, sau trei programe. Mulțumesc. Bine, prendiamo notă de questa Foarte bine, am notat această propunere și apoi la reuniunea coordonatorilor vom vedea dacă este fezabilă sau nu. Acum are cuvântul domnul Flama. A primit multe întrebări, deci îl rugăm uh, să fie exhaustiv, dar să nu vorbească prea mult. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să răspund la întrebări fără să vă răpesc prea mult timp. Prima întrebare se referea la împărțirea responsabilităților între Agenția Spațială Europeană și Autoritatea Europeană pentru GNSS, GSA, Agenția de la Prag. Dau exemplul EGNOS. Timp de vreo 10 ani, Agenția Spațială Europeană a urmărit lucrările tehnice pentru conceperea și uh, desfășurarea acestei structuri, care acum e operațională, iar acum Comisia gestionează diferitele contracte cu un operator și cu operatori de sisteme satelitare pentru a pune la bordul acestor anumite obiecte. Deci avem niște obligații față de Agenția Spațială Europeană. Pe viitor, ro- acest rol pe care acum îl joacă Comisia îl va juca autoritatea de la Praga. Deci în ceea ce privește diferențele, diferența dintre cele două entități, pentru EGNOS Agenția Spațială Europeană se va ocupa de evoluția viitoare a sistemului. Agenția Spațială Europeană ne va spune cum să modificăm semnalele peste 5 sau 10 ani, cum să îmbunătățim sistemul, să-l eficientizăm, cum să-l actualizăm, deoarece EGNOS e un sistem care se bazează pe GPS. GPS-ul evoluează, prin urmare și EGNOS va evolua. În ceea ce privește sumele 7 miliarde de euro și posibilitatea de a nu depăși bugetul. E drept, în trecut sistemul uh, a trecut prin niște derive bugetare și vrem să evităm așa ceva cu orice preț. După cum v-am spus, cifrele prezentate astăzi se bazează pe contractele existente, deci pe niște contracte reale. Ști, reale. Știm exact cât costă un satelit, cât ne costă operatorul care se ocupă de tabloul de comandă. Deci pe baza acestor cifre ne-am elaborat bugetul și în buget am uh, inclus de asemenea anumite provizioane pentru riscuri, deoarece astfel de proiecte tehnice pot întâmpina dificultăți. Uh, și asta pentru a nu reveni la autoritatea bugetară pentru a cere creșteri bugetare, am prevăzut asta ca pentru orice program uh, avansat din punct de vedere tehnologic, ca pentru orice sistem funcțional. Deci prevedem o rezervă în caz de problemă. În ceea ce privește siguranța sistemelor, în regulament, într-adevăr, explicăm că sunt niște sisteme sigure și pentru a pun, spune asta ne bazăm pe un caiet de sarcini care conține toate exigențele de securitate. Acestea nu sunt inventate de comisie, sunt elaborate de statele membre, state care au mare experiență în ceea ce privește gestionarea unor sisteme care necesită un nivel de securitate foarte ridicat statele membre, însă le ulterior acreditează aceste sisteme pentru a se asigura că acestea că, pentru a ne asigura că sistemul uh, e în conformitate cu toate exigențele. De ce trecem prin actele delegate? Din motive juridice. Însă, în cadrul unei mini-audiere am putea intra în detalii privind această chestiune, ceea ce privește acoperirea teritoriului european de către EGNOS. Într-adevăr, acum EGNOS acoperă o mare parte din teritoriul european, însă anumite zone periferice, cum ar fi estul Poloniei sau insulele Azore, sunt uh, mai puțin bine acoperite. Bineînțeles, noi facem tot posibilul pentru a extinde acoperirea um, teritoriului. Vrem de asemenea să acoperim și o regiune pentru aviația civilă, care, de, care reprezintă un teritoriu mai mare decât cel strict geografic. Deoarece vrem să ajungem să acoperim chiar și zonele periferice ale Uniunii Europene. În ceea ce privește problema legată de date între tahigraful digital și faptul că, oper- și faptul că um, Galileo va fi operațional în 2020. Aceste tachigrafe nu se bazează doar pe performanțele Galileo și EGNOS, ci și pe sistemele americane. Deci colegii care fac propunerile pentru tachigraf știu foarte bine că nu ne vom baza doar pe Galileo pentru a furniza acest serviciu. În ceea ce privește planurile noastre, programarea noastră, bineînțeles, facem acestea pentru anul 2020, însă ținem cont și de mm, viitor și în ceea ce privește finanțarea operațiunilor, din momentul în care Uniunea Europeană, după ce a desfășurat acele infrastructuri, vrea să le opereze, atunci autoritățile publice vor finanța uh, operativitatea sistemelor. Și în ceea ce privește guvernanța, uh, după cum vă spuneam, autoritatea GSA va continua să gestioneze toate infrastructurile după anul 2020. Ca să răspund la întrebarea privind suma, 7,8 sau 7 miliarde de euro. 7 miliarde ar fi în cazul condițiilor din 2011. Cifra de 7,8 miliarde ar fi o cifră care să corespundă planului de angajamente anuale și ține cont și de o rata inflației de 2% anual. Pe ce vrește finanțarea de către statele membre în cazul în care armatele ar folosi acest sistem? Noi suntem pentru utilizarea sistemului PRS și încercăm să vedem dacă statele membre care vor să folosească acest sistem doresc sau nu să plătească drepturi pentru utilizarea sistemului. Însă dezbaterea încă nu s-a încheiat. În ceea ce privește aplicațiile, clar, nu vom aștepta anul 2014 sau 2020 pentru a le dezvolta, deoarece deja în cel de-al șaselea și al șaptelea program cadru de cercetare, existau lucrări prevăzute pentru aplicații în domeniul rutier, aviatic, al tranzacțiilor bancare sau în um, domeniul maritim. Câteva cuvinte în legătură cu dimensiunea internațională. Da, avem o strategie pentru diferitele țări din afara Uniunii Europene. Avem deja un acord cu Norvegia, această țară participă pe deplin la program și aproape că am încheiat uh, negocierile și cu Elveția. Avem de asemenea acordul de compatibilitate cu sistemul american pentru a ne asigura că există compatibilitate între GPS și Galileo. Însă, văzând că aveți nevoie de atât de multe informații, cred că ar fi bine să revenim aici la o mini-audiere pentru a vă informa mai bine. Vă mulțumesc. Poate că ați, domnule Flama, poate că ați putea să ne transmiteți și o notă în scris cu niște răspunsuri mai uh, detaliate. Vă mulțumesc. Dacă domnul Marinescu mai vrea să intervină, îl rog să o facă, însă în jumătate de secundă. Nu mulțumesc. Thank you, Chair. Not for, mama, uh, for the moment, nothing. No. Deocamdată nu. Proiectul de parere că colega preparerà. Proiectul de aviz va fi prezentat pe 8 mai. Și acum mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere interesantă. Acum, următorul punct pentru care nu avem decât un sfert de oră la dispoziție, deci vă rog să vă limitați luările de cuvânt, este despre programul Europa Creativă, are cuvântul doamna raportor uh, Silvia Țicău. Mulțumesc, uh, doamnă președintă. Vreau să subliniez uh, Uh, importana sectoarelor creative i culturale care au o contribuie importantă în domeniul ocupării forei de muncă i al creterii economice asigurând patru cinci din pib ul total al europei i trei opt din fora de muncă. Uh, din păcate imm urile i uh, organizaiile din aceste sectoare întâmpină dificultăi care sunt în principal legate de următoarele motive natura necorporală a multora dintre activele lor cum ar fi drepturile de autor uh, produsele sectoarelor culturale i creative nu sunt în general fabricate în serie ci sunt cel mai adesea un prototip unic antreprenorii din domeniul cultural i creativ nu dispun adesea de competenele comerciale necesare pentru a i promova proiectele pe lângă instituiile financiare i instituiile financiare nu cunosc suficient aceste sectoare i nu sunt dispuse să investească în dezvoltarea cunotinelor necesare pentru evaluarea riscurilor specifice uh, i avem prea puine date fiabile ceea ce limitează posibilitatea imm urilor din aceste sectoare să obină credite. am uh, depus uh, câteva amendamente care vizează introducerea de noi obiective specifice ale programului care întăresc componentele acestuia aferente adaptării sectoarelor culturale i creative la globalizare i digitalizare modificările vizează în principal uh, accesibilitatea online a materialului cultural îmbunătăirea modului de administrare i conservare a materialului în format digital încurajarea parteneriatelor între instituiile de cultură i sectorul privat pentru a crea noi modalităi de finanare a digitalizării materialului cultural i pentru a stimula utilizări inovatoare ale materialului i de asemenea am susinut includerea printre obiectivele specifice ale programului a îmbunătăirii accesului persoanelor cu handicap la produsele sectoarelor culturale i creative de asemenea pentru claritate am introdus prin două amendamente uh, departajarea clară deci modul de repartiie între componentele programului a bugetului uh, i de asemenea am uh, specificat aa cum era anterior în Uh, programele de lucru anuale care sunt uh, procentele de cofinanțare de care au nevoie participanții. consider că aceste elemente sunt importante pentru ca cei care participă să îi poată face o planificare judicioasă a resurselor financiare și umane de care au nevoie. aștept cu interes punctele de vedere ale colegilor. Vă mulțumesc! Grazie eh, alla relatrice. Eh... Vă mulțumesc, stimată doamnă raportor. Domnul Kelly e primul coleg care va interveni. Aveți cuvântul, domnule Kelly. Micro, <laughs> please. I welcome the salut acest program, această propunere pentru programul Europa Creativă. Eu sunt membru și la Comisia Culturii, Comisia de Fond pe această temă. Și vreau să le spun colegilor de la ITRE că există mult uh, scepticism în ceea ce privește includerea tuturor uh, dimensiunilor într-un singur program. În programul anterior, toate acestea erau gestionate separat. Gândiți-vă la propunerile făcute și așa cum spunea și Silvia, e vorba aici de o creștere de 37% care recunoaște, de 27% care arată importanța industriei creative. Avem o diversitate culturală foarte mare. E un avantaj care ar putea duce la crearea de sute de locuri de muncă dacă stimulăm lucrurile așa cum trebuie. Și cum spunea Silvia, uh, în 2008 asta reprezenta 3,5% din PIB și 3,8% din locurile de muncă, ceea ce nu e de neglijat. Câteva elemente în legătură cu proiectul de afiz al Silviei. Salut ce a spus acum. Are perfectă dreptate când dorește să facă o referire mai clară la includerea potențialului creativ al persoanelor cu handicap. E ceva care merită salutat. De asemenea, vorbește de o, folosire mai mare a PPP-urilor pentru stimularea sectorului. Și are dreptate când vorbește de o bună gestiune și de o bună păstrare a materialului digital. Deoarece putem, folosi, putem pierde mult conținut cultural din cauza dezvoltărilor digitale. Aș vrea însă ca această inițiativă să fie făcută în sinergie cu Europeana și nu în paralel. Și salut aici părerea comisiei. Și cele patru amendamente pe care le înaintez se referă la simplificare, la locuri de muncă, la acces la finanțare, mai ales pentru IMM-uri, se referă la sport, la media socială și promovarea materialului. Simplificare acum. Am discutat adesea despre asta la Parlament. Și recent am fost contactat de o mică asociație din circunscripția mea care, așa cum spuneau ei, au avut ghinionul de a obține un grant european. E o asociație voluntară, mică, însă pentru ei această finanțare europeană s-a dovedit contraproductivă din cauza birocrației. Deci de aceea administrare simplificată în ceea ce privește auditul, acordarea uh, grantului ar fi mult, ar fi uh, binevenită. Eu cred că putem trage învățăminte din uh, propunerile privind cel de-a șaptelea program cadru pentru Orizont 2020, despre care am discutat ieri. Deci ar trebui să avem o distinție clară între întreprinderile mici, pe de-o parte, și cele mijlocii. În ceea ce privește locurile de muncă, trebuie să promovăm uh, formarea de clustere. Multe locuri de muncă pot fi uh, generate de industria creativă. Și o industrie care nu oferă decât slujbe precare nu poate genera inovare și creștere. Deci să acordăm atenție condițiilor cadru pentru aceste clustere care există deja în anumite orașe, cum ar fi Barcelona, Berlin și chiar și în uh, țara mea, mai ales în Galway. Ceea ce privește accesul la finanțare, ar putea fi o schimbare majoră. Acum băncile nu vor să acorde împrumuturi IMM-urilor, nu celor din sectorul creativ și cultural. Deci m-aș bucura să avem o facilitate pentru acest uh, sector, deoarece astfel li s-ar îmbunătăți foarte mult accesul la finanțare IMM-urilor. Sportul acum trebuie recunoscut ca partea sectorului cultural și creativ și eu vreau să includ uh, o referire la sport. Uh, așa numitele social media, cum ar fi Facebook-ul, ar putea duce la promovarea industriei creative și sper să se regăsească asta și în aviz. Și în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, un element important, după părerea mea. Dacă vrem să stimulăm sectorul cultural și creal și să creștem conștientizarea oamenilor în ceea ce privește patrimoniul nostru cultural, trebuie să facem trimitere clară la UE și la simbolurile europene în proiectele noastre. De prea multe ori, uh, autoritățile naționale își uh, asumă laurii, să zic așa, pentru astfel de proiecte. Să vă dau un exemplu. Când veneam aici, luni dimineață de vreme, un ministru irlandez îmi vorbea despre banii pe care îi voi, cheltu- îi voi cheltui ei în programele școlare și nu spunea deloc că erau bani europeni, poate că nici nu știa. Când uh, am venit aici, mi-am dat seama că 250 de milioane din fondul respectiv uh, erau bani comunitari. Deci trebuie să conștientizăm autoritățile locale și cetățeni în legătură cu asta. Mulțumesc, domnul Tacula, după care comisia. Arvoisa, <clears throat> arvoisa puheenjohtaja, ihan lyhyesti tuossa. Mulțumesc. Foarte subțin voi fi și voi face câteva comentarii în legătură cu ceea ce spunea domnul Kelly. Dumnealui uh, s-a referit uh, pe larg la toate aceste idei. Vreau să-i mulțumesc de asemenea doamnei Țică pentru intervenția excelentă pe care a avut-o. Trebuie să ne amintim un lucru. În acest mandat, Parlamentul European are un obiectiv major, și anume piața internă digitală. Acesta e obiectivul care e extrem de important și care are niște urmări majore. Uh, nu poți obține creativitatea dacă dai ordine. Nu, trebuie să creezi condiții prielnice pentru apariția ei și asta e ceva absolut crucial pentru piața noastră internă digitală. Și în ceea ce privește drepturile de autor, e o problemă care trebuie rezolvată odată pentru totdeauna și trebuie să avem o abordare comunitară, nu ca cea actuală când statele membre au organizații diferite care se ocupă de drepturile de autor și de foarte multe ori acestea blochează înflorirea comerțului omului și în acest domeniu. Cred, prin urmare, că se cuvine să facem legătură cu strategia 2020. E normal, e chiar util să facem asta, deoarece trebuie să vedem care sunt obiectivele strategiei 2020. Multe dintre aceste obiective au de-a face cu creșterea, cu crearea de locuri de muncă, cu crearea de plus valoare la nivel european. Sunt niște chestiuni care au multe de-a face cu aceste eforturi de digitalizare. Eu cred că ar trebui să ținem cont de aspecte precum multilingvismul, diversitatea culturală, din statele noastre. Ar trebui de asemenea să înlesnim accesul persoanelor handicapate la serviciile culturale, la cultură în general. Și de asemenea, vorbind de serviciile culturale, acestea ar trebui să fie încurajate. Serviciile culturale reprezintă ceva absolut vital pentru cetățean și aici accesibilitatea e esențială. Și pentru a încheia, vreau să vă spun că nu ar trebui să uităm un lucru, și anume că avem un obiectiv principal, digitalizarea și accesul la piața internă. Pentru ca cetățenii să vadă aici avantajele existente, ar trebui să trecem la crearea de locuri de muncă prin digitalizarea pieței interne. Grație. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Silver, reprezentantă a Comisiei Europene, și o rog să fie cât se poate de succintă cu putință pentru că trebuie să începem uh, voturile. Thank you, uh, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi. O să încerc să fiu cât mai succintă cu putință. Welcome the opinions. Vreau să vă spun că salutăm și apreciem opiniile exprimate de Parlamentul European, vreau să spun că împărtășim mare parte din acestea. Permiteți-mi să fac câteva scurte comentarii despre ceea ce s-a discutat astăzi în sală, mai ales despre simplificare. Am început deja un proces foarte important de simplificare cu formulare online și vrem să ducem mai departe acest proiect cu această propunere astfel încât să utilizăm sume forfetare, sume fixe, pentru ca IMM-urile să poată să beneficieze de uh, sectorul cultural. Pentru că, până la urmă, uh, nu discutăm doar despre IMM-uri, ci adesea despre microentități Cunoaștem prea bine dificultățile cu care se confruntă aceste entități în momentul în care trebuie să îndeplinească condițiile pentru finanțare din partea Uniunii Europene. În ceea ce privește ocuparea, noi promovăm deja formarea de clustere și de PPP-uri și vreau să știți că pe viitor vom fi și mai angajați în acest domeniu. În ceea ce privește accesul la finanțare, uh, Vreau să subliniez trăsăturile unice ale acestei facilități de garanție, trăsături menite a schimba mentalitatea sectorului bancar. Vrem să determinăm acest sector să fie mai deschis față de IMM-uri și accesul acestora la sectorul creator și cultural. Vrem să evităm situația în care e nevoie de garanții personale pentru uh, accesarea unor credite. Iar în ceea ce privește uh, mijloacele de comunicare socială și sportul, să știți că va exista o relație de complementaritate între Erasmus for All, Erasmus pentru toți, și Creative Europe. Vreau să fac câteva comentarii și în ceea ce privește simbolurile. Comisia a adoptat recent o nouă identitate vizuală și vom utiliza uh, programul media label care există deja de 20 de ani. Uh, acest lucru se va întâmpla până la finele lui 2013 și uh, sperăm că vom continua și dincolo de această perioadă cu alte intervenții. Vreau să subliniez faptul că acest program se află sub egida strategiei Europa 2020 și ține cont de um, numărul semnificativ de locuri de muncă din acest sector. Și este un lucru de care noi trebuie să profităm acum, pentru că digitalizarea și globalizarea sunt două fenomene extrem de importante și trebuie ca sprijinul să, um, pentru cei vizați să fie unul real, astfel încât și ei să poată profita de această șansă. Mulțumesc! Doamna Țicău este de acord cu președinta și nu mai dorește să intervină. Vreau să vă reamintesc faptul că termenul de depunere al amendamentelor este 3 aprilie, 3 aprilie la prânz. Înainte de a încheia cu acest punct de pe ordinea de zi și pentru a respecta o tradiție pe care am pământenit o domnul Răel, fostul nostru președinte, cred că suntem cu toții bucuros să urăm la mulți ani domnului Mark Inkevici și la mulți ani și toate cele bune din partea noastră a tuturor. Cred că Cred că putem să momento de pauză prima de... O scurtă pauză pentru ca toată lumea să ia cunoștință de lista de vot. Deci, ne pregătim să începem voturile. Mi s-a cerut să facem uh, o verificare a bunei funcționări a sistemului, deci vă rog să facem un vot de probă. Funcționează. Facem una simulație de vot, se siete d'accordo, e, e cominciamo appunto, votiamo... Eh, Cine este pentru? Chi e contro? Chi e contro? Împotrivă, abțineri? S-a închis votul. Ok, să marche. Sembra che funzioni. Da. Abbiamo approvato non so cosa, ma insomma ha funzionato. Non știu ce am testat, spune președinta, dar văd că funcționează. Primo voto. Point of order, Mr. Bütikofer. Punct procedural, domnul Butikofer. Doamnă președinte, voiam să vă spun că eu nu am cartela de vot, dar voi vota cu toate acestea. Așa că să numărați mereu un vot în plus, vă rog. Ce un coro de dizapro... Ați auzit corul dezaprobărilor, dar continuăm. Începem cu raportul doamnei Țicău despre e-government și piața digitală unică competitivă. Începem cu primul amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39 cu amendament oral al domnului Tsukalas. Vă rog. Vă rog pe domnul Tsukalas să-și prezinte amendamentul oral. Eu propun următoarele. Ar trebui să adăugăm la amendamentul 39 următoarele reminds the essential commitment to reduce both digital literacy gaps and competence gaps by half by 2015. Propongo l'ora di votare l'emendamento 39. Vă propun să votăm amendamentul 39 cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 43, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 44, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 7, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 45, cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 47, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 48, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52, cine este pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 53. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 23. Cine este? Verificăm verificăm IMCO 16. Vot electronic. S-a deschis votul. Eu nu vedo. La votazione chiusa. S-a închis votul. Se adoptă. Eh, IMCO 23, chi a favore? IMCO 23, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cult 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cult. Eh, eh, chi a favore? forse l'avevamo già fatto scusami eh, eh, c'è stato un errore da parte mia cult 8 chi a favore cult 8 cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă cult 9 cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă cult 10 cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă cult 11 cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă Jurii 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Jurii 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Jurii 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Jurii 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votul final. Vot final. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul și se adoptă. Cred că putem să aplaudăm din inimă pe doamna Țicău, raportoarea noastră, pentru acest vot atât de uh, unitar. Mulțumesc tuturor colegilor, în special raportorilor din umbră și secretariatului pentru munca pe care am depus-o împreună. Vă mulțumesc. Buticofer a la parola. Eh? Buticofer, sì. Si. Domnul Butihofer a cerut cuvântul. Vă rog. Monsieur Buticofer, vous avez demandé la parole? Nu? No? Domnule Buticofer, voiați să vorbiți? Nu? Intervenție fără microfon. Ha. je croyais că vous avez demandé la parole. Grazie a tutti e abbiamo fatto il primo Mulțumesc tuturor am uh, terminat primul vot, care a fost foarte simplu. Acum trecem la următoarele. Bine, passiamo al voto del... Trecem acum la următorul uh, vot. Avem raportul lui Jürgen Kreuzmann. Amendamentul. Amendamentul 1 a favore. Amendamentul 1 cine este pentru? Se adoptă, mulțumesc. Amendamentul 2 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 1 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 4 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 35 pentru, împotrivă, abțineri. Mie mi se pare că se respinge. S-a respins. 36 pentru, împotrivă,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 împotriva abțineri se adoptă, 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 58 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 59 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 64 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 66 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 67 cu un amendament oral pe care l aveți în față, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum vot final pentru raportul astfel amendat. S-a deschis votul. S-a închis votul? Se adoptă. Mulțumesc! Passiamo al... Trecem mai departe. Avem raportul Werner Langen. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 42 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. 6. Pentru. Cu amendament oral uh, adaugă președinta. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 7. Cu un alt amendament oral. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 8. Pentru. Împotriva abțineri se. Încă o dată. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă? Abțineri se adoptă. 10 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 12 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 14 cu amendament oral pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 15 cu un amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 22. Mă scuzați, revenim la 21. Deschidem votul electronic. S-a închis votul. 20 pentru, 30 împotrivă, da, se, se respinge. 22. Pentru, împotrivă, abține, se respinge. 23. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm electronic atunci. La 1. S-a închis votul. 36 pentru, 15 împotrivă, se adoptă. 28 pentru. Împotrivă. Deci suntem la 28. 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Pentru 28. S-a închis votul. 37 pentru, 110 împotrivă. Un PP în minus, dar nu se schimbă nimic. Se adoptă. 29 pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 2. 2 pentru, Împotrivă. Se respinge. 30. Vreți să verificăm la 2. Bine. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 pentru, 25 împotrivă. S-a adoptat. 3. Vot pe două părți. Prima parte. Pentru. Se adoptă. Mulțumesc. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33. 4, mă scuzați, spune președinte. Am ajuns la 4 pentru. E în trei părți, de fapt. Patru în trei părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Mi se pare că e respins, dar verificăm. Verificăm a doua parte de la patru. Să închizi votul. 30 la 23 se adoptă. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Treizeci și cinci pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Treizeci și șase pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Treizeci și șapte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final, vot electronic, se deschide votul. S-a închis votul.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 Bine, lor la votazione è finita, ringrazio tutti. S-a încheiat votul, <laughs> le mulțumesc tuturor, raportorilor și celor care au votat. Trecem la raportul privind mecanismul de monitorizare și de raportare a emis cu efect de seră. Raportorul pentru aviz, Takis Hagigeorgiu, nu este aici. Deci raportorul Takis Hagi Gheorghiu nu este. Ba, se pare că da. Îi dau cuvântul raportorului. Λοιπόν, εμείς θεωρούμε odi, πρέπει να υποστηριχθεί αυτό το κείμενο της Mulțumesc. Eu cred că ar trebui să sprijinim textul de la Comisie pentru o mai bună mai bună monitorizare a mecanismului de monitorizare a emisiilor. O secundă întrerupe președinta. l'aula intende lasciare l'aula la Vă rog să așteptați uh, puțin pentru ca cei care părăsesc sala să o facă în liniște. Bine, Foarte bine, putem să reîncepem. Încă o dată mulțumesc, doamnă președinte. Spuneam că grupul meu sprijină propunerea Comisiei pentru mecanismul de o mai bună monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră. Noi Considerăm că direcția uh, dată de comisie este foarte bună și credem că mm, prin aceasta se consolidează eforturile de a contracara schimbările climatice la nivel global. De asemenea, noi credem că statele membre sunt încurajate să trateze problema emisiilor așa cum uh, se stipulează în tratat. Există totuși câteva idei pe care dorim să le clarificăm, pentru că mai sunt câteva probleme în continuare. În primul rând, emisiile de gaze cu efect de seră reprezintă o problemă și trebuie să ne asigurăm că situația nu se înrăutățește în următorii câțiva ani în statele membre din cauza crizei economice. E clar că trecem prin vremuri dificile, dar nu vrem ca acestea să aibă un uh, impact negativ asupra uh, luptei împotriva schimbărilor climatice. Fondul ecologic, fondul verde, nu a fost încă creat. Acesta trebuia să protejeze țările mai sărace de urmările schimbărilor climatice. De asemenea, subliniem că ar fi indicat uh, să analizăm viabilitatea sistemului de comercializare a certificatelor de emisii. Pentru că filozofia care stat la baza acestui sistem a fost că poluatorul plătește. Vrem să ne asigurăm de faptul că acest lucru rămâne neschimbat și să nu uh, ajungă să plătească cei care până la urmă suferă de pe urma poluării. Subliniez încă o dată că propunerea nu ține cont de faptul că Cipru și Malta s-au alăturat anexei 1 de la protocolul de la Kyoto. Se pare că propunerea Comisiei a fost redactată înainte ca aceste două state să adere la protocolul mai sus numit. după ce vom fi uh, purtat această discuție, cu siguranță vom reveni asupra subiectului și la o altă reuniune, când uh, voi veni cu propuneri și mai specifice despre cum putem să îmbunătățim situația în uh, statele membre, garantând astfel un progres și mai mare față de cel realizat până acum. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Doamna Fiona Hall a cerut cuvântul. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Salut acest regulament, deoarece e crucial să știm dacă Uniunea Europeană și statele membre respectă sau nu țintele privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon. S-a cerut statelor membre să ofere informații în legătură cu sprijinul oferit în curs de dezvoltare și asta e absolut esențial pentru a mări credibilitatea față de aceste țări și pentru a evalua uh, respectarea sau nu a obiectivelor. În primul rând, cred că e important să ne menținem o perspectivă pe termen lung și să vedem dacă Uniunea Europeană și statele membre uh, fac tot ceea ce trebuie pentru a reduce emisiile cu între 80 și 90% până în 2050. În uh, foaia de parcurs privind uh, carbonul se stabilește o traiectorie către 2050 cu obiective de reducere a emisiilor 20% până la 20, 2020 cu și 60% mm, până în 2040 pentru a ajunge până la 90% în 2050 față de nivelul anilor 90. Vrem să știm ce se întâmplă cu uh, Uh, eforturile statelor membre de a reduce emisiile și cu obiectivul general, deoarece am avea am putea avea aici un pericol. Măsurile ar putea deveni prea costisitoare pentru a putea fi puse în practică. În al doilea rând, o reducere totală a emisiilor până în 2050. Asta ar însemna mari ambiții Mhm. Și e foarte dificil. Statele membre ar trebui să raporteze și în legătură cu agricultura și transporturile, care nu fac parte din schema de, com- de comerț cu emisii, cum rămâne cu sectorul construcțiilor, care reprezintă 40% din emisiile de dioxid de carbon. Eu cred că ar trebui să le cerem statelor membre să includă în raportarea prevăzută la acest regulament situația privind uh, economia de energie, privind clădirile și privind energiile regenerabile. Sunt informații care există, deci nu le cerem statelor membre să facă mai mult. Ei deja trebuie să raporteze în legătură cu aceste aspecte, însă în context diferit și ar fi bine să avem toate informațiile într-un singur document și asta nu e o povară suplimentară, deoarece oricum trebuie să ofere aceste date. În ultimul rând, de ceea ce privește țările în curs de dezvoltare, la conferința de la Cancun din 2010, părțile au fost de acord că fiecare țară în curs de dezvoltare să-și crească raportarea în ceea ce privește fiecare țară dezvoltată să-și crească raportarea în ceea ce privește sprijinul tehnologic și de construirea capacității către țările în curs de dezvoltare. Și asta cât mai transparent. Deci ar trebui să putem vedea ce se întâmplă cu acest sprijin tehnologic și financiar, care nu are cum să fie uh, asemănător cu ceea ce se face în mediul de afaceri în mod obișnuit aici, acest sprijin ar trebui să ajute și la obținerea unei integrități ecologice a statelor respective în curs de dezvoltare. Deci ar trebui să știm ce anume fac statele membre atunci când ajută țările în curs de dezvoltare, așa cum s-a prevăzut la reuniunea de la Cancun. Vă mulțumesc, Romana Iordan Cisele are cuvântul. Mulțumesc. Multe din documentele pe care le discutăm noi se referă la schimbarea climatică. Avem deja acea foaie de parcurs pentru anul 2050 și de aceea aș vrea să vorbesc pe marginea unor informații de bază. Eu nu am putut să citesc documentul în totalitate și vorbesc acum în numele PP. E un uh, document uh, care ține de Comisia ENVI cu precădere. Noi ar trebui să ne concentrăm doar pe acele aspecte care țin de competența noastră. Deși sunt de acord cu ceea ce au spus antevorbitorii mei, însă să fim atenți și să ne concentrăm pe competențele noastre. Cred că ne dorim cu toții un sistem mai simplu și mai eficace. Eu am citit propunerea generală cred că e foarte complexă și cred că cel mai bine ar fi să discutăm cu raportorii și cu raportorii din umbră pentru a simplifica textul. Ceea ce a spus doamna Hall uh, e foarte pertinent. Încă se mai culeg date. Și eu sunt de acord cu ei să avem un document unic cu toate aceste informații pentru a reduce povara administrativă de pe care au uh, mai multe servicii. În document se spune că industria nu ar trebui să fie împovărată și mai mult. Însă administrațiile pot fi împovărate. Am văzut ce se întâmplă cu criza. Foarte multe persoane sunt concediate. Uh, se fac reduceri peste tot, uh, foarte importante. Deci nu trebuie să împovărăm nici industria, nici oamenii de afaceri și nici administrația. E bine să vorbim despre sistemul de comerț cu emisii. Acest sistem trebuie folosit în mod corect. ETS-ul nu are cum să devină un program doar pentru a aduna fonduri. Un alt comentariu. În document se vorbește de asemenea despre pregătirea unor programe pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon până în 2050. Parlamentul deja s-a pronunțat săptămâna trecută și a spus că acestea erau într-adevăr niște obiective, însă că nu erau obligatorii. Și eu cred că în acest document legislativ ar trebui să se spună acest lucru. Și anume că nu vom defini niște obiective obligatorii din punct de vedere juridic până în anul 2050. Un alt lucru. Aș vrea să primim informații suplimentare din partea Comisiei în legătură cu comparația, în legătură cu sistemul nostru comparat cu cel american. Vă mulțumesc, domnul Cod uh, Turmes are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că Au dreptate colegii. Trebuie să avem un raport cât mai uh, succint și, uh, și cât mai bine concentrat, deci să nu avem 10 rapoarte diferite. Da, să reducem povara administrativă, dar și din punct de vedere politic creștem relevanța, deoarece avem niște momente în care cristalizăm dezbateri în legătură cu situația actuală pentru a vedea ce politici trebuie făcută. Da, sunt de acord să se includă obiectivele din strategia 2020 și ponderea energiei regenerabile și consumul de energie. Bineînțeles, mai e și problema strategiei de la Cancun, care ar trebui să se potrivească cu faia de parcurs pe termen lung pentru anul 2050. Și e important, de asemenea, să vorbim și despre emisiile din sectorul maritim. Asta va fi următoarea noastră bătălie internațională și știți că sectorul maritim nu e acoperit deloc de uh, niciun fel de legislație privind clima. Avem uh, nave foarte ineficiente cu un consum uh, extrem de ridicat de combustibil, deci de aceea ar trebui să facem ceva și cu industria navală. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Domnul Kelly. Nu, domnul Prodi, mă scuzați. Grație, președinte. Ehm, mulțumesc. Aș vrea să subliniez aici potențialul pe care îl are constelația de sateliți GNS și mai ales în domeniul contabilizării emisiilor un satelit poate să uh, măsoare foarte bine gazele cu efect de seră și poate să ne ajute să vedem exact unde s-au îndreptat uh, emisiile și care a fost volumul de emisii. Este o măsură în timp real a emisiilor fiecarei țări în parte și trebuie să urmărim îndeaproape pentru că este o modalitate foarte precisă și detaliată de a efectua aceste măsurători. Și mai am și o observație de formulat. Cred că această sectorializare a acestor măsurători nu ne permite să fim suficient de preciși. Este mult mai bine dacă folosim sateliții. Și astfel ar fi mult mai simplu de urmărit. Dacă fiecare folosire a combustibilului, a unui combustibil fosil, ar uh, fi uh, supusă în prealabil unor uh, uh condiții de îndeplinit în ce privește certificatele de emisii, cred că totul ar fi mult mai simplu și mai rapid. Vă mulțumesc. Colega Kelly, grație. Domnul Kelly, mulțumesc. Foarte pe scurt, un singur lucru. Raportorul a menționat că trebuie să fim atenți și să nu ajungem la situația în care poluat, cel poluat plătește în loc de să plătească poluatorul. Asta s-ar putea <laughs> întâmpla. E un adevărat pericol. Eu reiterez ceea ce s-a spus. Trebuie să avem o monitorizare, o raportare și o publicare a datelor statistice uh, relevantă pentru fiecare stat membru, pentru a avea o monitorizare între momentul actual și anul 2050, când trebuie atins obiectivele. Da, sunt de acord cu ce s-a spus în legătură cu clădirile, care reprezintă 30% din consumul de energie și o mare parte din emisii. Domnul Turmes avea dreptate când se referea și la sectorul maritim, care trebuie inclus. De ce e important să facem asta dacă vrem să atingem obiectivele generale pe care ni le-am propus pentru 2050? Vă mulțumesc, domnule Kelly, comisia, dacă dorește să intervină, dacă este cineva din partea comisiei și dorește să intervină. Da, mulțumesc. Când vorbim despre o abordare globală, tocmai la asta s-a gândit Comisia atunci când într-o singură propunere de regulament a reunit toate cerințele de monitorizare. Fie că e vorba de cele care erau deja în decizia de monitorizare, precum și cele existente la nivel internațional, sub forma de noi angajamente la nivel comunitar, prin pachetul uh, din 2009 privind uh, energia și schimbarea climatică. Deci tocmai asta ne-am dorit. Ca să revin la impact. Când a pregătit aceste propuneri, Comisia a făcut o evaluare de impact uh, foarte aprofundată. Și vă spun, aici uh, Destinatarii nu sunt IMM-urile, ci statele membre, deci nu avem un impact direct asupra IMM-urilor și industriei, deoarece noi bazăm acest, ne bazăm pe actualele date de care dispunem. Deci atâta timp cât statele membre își respectă obligațiile internaționale și europene de monitorizare, nu se culeg alte date în plus. Deci povara administrativă e limitată pentru statele membre. Pentru IMM-uri și pentru industrie. Deci nu există un impact direct al acestui regulament. Și în ceea ce privește statele membre, am calculat între 3 și 3,5 milioane de euro la nivel european. Deci pentru cele 27 state membre e o medie. Nu spunem că trebuie împărțită suma la 27, însă comparativ cu ceea ce vrem să obținem. Și văd aici că împărtășim obiectivul de a ne îndeplini țintele de reducere a emisiilor, fie în perspectiva 2020, dar și în, în perspectiva lui 2050, trebuie să acceptăm că e nevoie de niște investiții minime pentru a refinanța acțiunile noastre și pentru a modifica sistemul de raportare și monitorizare. În ceea ce privește așa numitul fond verde, fond ecologic, am fost și noi la Durban, știm ce decizie s-a luat, știm că ni se cere să creăm foarte rapid acest fond și noi vom face acest lucru, deci ne așteptăm la asta. În ceea ce privește industria navală, vedeți că în uh, propunerea noastră, în ciuda situației internaționale, mm, de încercăm în continuare să obținem un regulament, am obținut totuși acest punct de ancorare, să zic așa. Deci odată ce vom avea textul, rezoluția, care ne va permite să definim uh, cerințele de monitorizare, atunci vom avea posibilitatea de a acționa cât mai rapid. Referitor la construcții, acestea sunt deja incluse în cadrul angajamentelor noastre internaționale de raportare. Deci am putea sublinia acest lucru, însă vă spun că deja sunt incluse în regulament. Referitor la impactul crizei economice, după cum ați citit și în raportul de progres privind protocolul de la Kyoto din octombrie 2011 știm perfect că există un risc al impactului, însă Comisia încearcă să controleze cât mai bine acest impact pentru a nu slăbi eforturile ce trebuie depuse pentru monitorizare și raportare și aici începem cu politicile și măsurile care trebuie puse în practică fie că e vorba de măsuri existente sau suplimentare, deci trebuie să ne îndeplinim obiectivele. Am auzit de asemenea o intervenție privind GMS. Comisia, da, e conștientă de acest lucru și în cadrul acestui program lucrăm la crearea unui serviciu privind schimbarea climatică. Ceva asemănător cu uh, Luca Serving. Și știți că am văzut care sunt avantajele ce vin de pe urma pregătirii pentru un astfel de uh, experiment și I on Earth e un astfel de program care a, a fost util Domnul raportor Hagi Gheorghiu vorbea, a citat situația Ciprului și a Maltei. Da, știm că la cea de-a 15-a și 17-a conferința părților pentru Malta, pentru Cipru, mă scuzați, s-a luat decizia de a adera la statutul de la Nexa 1, iar Comisia ia act de acest lucru. Deci nu vă îngrijorați din cauza acestui lucru. Cred că am acoperit practic aproape totul. În ceea ce privește nevoia de a avea o perspectivă pe termen lung, am citat în text o trimitere la mm, foaia de parcurs 2050. E o trimitere care e discutată acum la Consiliu, iar Comisia, prin acest regulament, confirmă din nou nevoia de a respecta limitările și, și de a evita cu orice chip creșterea temperaturii de la, cu 2 grade Celsius. După cum spuneam aici, nu e obligatoriu, însă în practică va trebui să se respecte această regulă pentru a ne atinge obiectivele comune. Toate acestea, toate lucrurile menționate astăzi aici, se îmbină cu propunerile comisiei, bineînțeles, și suntem gata să vă răspundem la orice întrebări care pot apărea de-a lungul discuțiilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Hagi Gheorghiu are cuvântul. Λαμβάνοντα υπόψη τα όσα ελέγχθησαν που δείχνουν ότι είμαστε όλοι προ... Mulțumesc. Încercăm cu toții să atingem acest uh, obiectiv comun, indiferent de apartenența noastră politică. Foarte pe scurt, nu pot decât să repet ce am spus mai devreme. Există anumite aspecte pozitive în propunerea comisiei și noi, eu cred că trebuie să o acceptăm. De exemplu, în ce privește includerea agriculturii, includerea emisiilor uh, de la uh, nave și ideea negocierilor cu Statele Unite ale Americii pentru a include aceste noi domenii. De asemenea, în ce privește combustibilul folosit în industrie, combustibilii fosili, Și singurul lucru cu care nu sunt de acord din ce au spus colegii este că această țintă 2050 n-ar trebui să fie una obligatorie. Poate să pară cam de vreme să ne uh, fixăm asemenea um, ținte um, de atins în mod obligatoriu până în 2050, dar eu personal cred că ar trebui să păstrăm această uh, măsură obligatorie. Mulțumesc, spune președinta. Dezbaterea va continua. Dar acum uh, propunerea comisiei și proiectul de raport sunt disponibile. Uh, joi, 12 aprilie, este data limită pentru depunerea amendamentelor la prânz. Acum putem să trecem la următorul raport. Domnul Șimaschi nu este în sală și va vorbi domnul Cicester în numele său. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Șimanski se scuză, ar fi dorit să fie prezent, dar m-a rugat să-l înlocuiesc și să vorbesc la acest punct de pe ordinea de zi. E vorba despre proiectul de aviz despre implementarea legislației UE în domeniul apei. Comisia ENVI este cea competentă pe fond deci, avem uh, o atitudine realistă și pragmatică față de acest subiect. Colegii cred că au primit proiectul de aviz în dosarele lor și aici se menționează cât este de important să ne concentrăm pe o mai bună gestionare a resurselor de apă, folosind și uh, programul Orizont 2020, politica de cercetare din UE uh, trebuie să răspundă acestei provocări uriașe um, cu care se confruntă agricultura. Dar nu numai agricultura depinde de resursele de apă, cu toții suntem uh, um, dependenți. Nu putem să trăim fără apă. Bineînțeles, și sectorul industrial din Europa uh, nu poate să funcționeze fără alimentare cu apă. Și atunci uh, ne dorim ca entitățile de cercetare să găsească răspunsuri adecvate la ce ne așteaptă pe viitor. Avem nevoie de planuri uh, inteligente de uh, gestionare a apei pentru că a devenit o, o resursă din ce în ce mai uh, rară. Știți că din cauza schimbărilor climatice în mai multe părți ale lumii resursele de apă seacă, iar în altele uh, devin insuficiente față de numărul de locuitori. Tehnologia de reciclare a apei are un rol important de jucat și se așteaptă ca din programele de cercetare și dezvoltare eh, să se includă și aceste uh, proiecte de o, o mai bună reciclare a apei. Ar trebui de asemenea să avem politici de dezvoltare care se bazează pe gestionarea eh, râurilor Pare de la sine înțeles, dar încă o dată revine la aceeași idee că cu cât o să ne uh, uh, gospodărăm mai, gospodărim mai bine resursele, cu atât uh, vom putea să le folosim pe timp mai îndelungat. Trebuie să folosim observarea cu sateliții, monitorizarea uh, GMS și să vedem tot ce putem face pentru a îmbunătăți politica actuală de gospodărire a resurselor de apă și este și o formă de um, energie, uh, dioxid de carbon. Hidroenergia poate să fie o sursă importantă de uh, energie pentru Uniunea Europeană, dar majoritatea resurselor uh, de hidroenergie din Europa sunt deja exploatate, deci nu mai există, așa zis, potențial de creștere în acest domeniu și aici o remarcă de ordin personal, cred că ar fi bine să existe micro uh, hidrocentrale. Așa cum uh, folosim uh, și celulele fotovoltaice, dar dacă le punem una lângă alta și micro hidrocentralele ar putea să um, își aducă contribuția la final se mai cere și o abordare coerentă pentru internalizarea costurilor uh, rezultate din distribu- distribuirea apei și uh, uh, tratarea apelor uzate. Apa este gratis, este gratuită, dar captarea ei și transportul ei până la robinetele noastre, bineînțeles că uh, costă. Cooperarea consolidată cu țările terțe este un alt aspect evocat în acest aviz, cooperarea cu organizațiile internaționale pentru ca împreună să putem să facem față uh, provocărilor pe care le prezintă gestionarea resurselor de apă. Iată punctele pe care am dorit să le prezint în numele colegului Șimanski și acum Aștept uh, uh, părerile colegilor care doresc să se exprime eventual. Mulțumim domnului Chichester. Are cuvântul domnul Franco. Oui, merci, euh, merci, Monsieur le Président. En premier lieu, je souhaite féliciter. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-l felicit pe raportor pentru acest proiect de aviz și pentru ideile care sunt subliniate. E bine că la Parlamentul European discutăm despre aceste aspecte. E practic numai câteva zile după ce s-a încheiat forumul mondial pe tema apei care a avut loc la Marsilia. Nu putem să neglijăm gestionarea resurselor de apă. Este un domeniu aproape uitat în politicile de mediu, deși apa joacă un rol vital. Și atunci avem nevoie de o legislație puternică și ambițioasă. Am parcurs deja o etapă importantă pentru că acum apa a devenit uh, o prioritate în cel de-al șaptelea program cadru. Eu aș dori să aduc contribuția la acest proiect de aviz. Mi-aș dori să se vorbească despre agricultură și să se specifice că e nevoie de o abordare precisă. În agricultură avem nevoie de diferite calități de apă. Trebuie să gestionăm resursele și în aval și în amonte. Avem nevoie de o agricultură care să consume mai puțină apă și numai datorită cercetării am putea să ajungem la astfel de soluții. De aceea, în amendamentele mele, subliniez cât de important este aportul pe care poate să-l aibă cercetarea, pe care pot să-l aibă noile tehnologii, pentru a ne permite să găsim noi soluții. Da, când zic cercetare și tehnologie, mă gândesc la tehnologia de vârf și, și la tehnologiile ecologice. Avem nevoie, deci, de clustere europene care să se ocupe exclusiv de uh, gestionarea apei. La alineatul 2 se spune că apa joacă un rol crucial pentru economie și atunci diferiți actori din lanțul industrial trebuie să se implice astfel încât să se ia măsuri concrete pentru a reduce consumul de apă și pentru a îmbunătăți tratamentul apelor uzate. Industria energiei acesta, din urmă, joacă un rol uh, indispensabil în gestionarea apei, mai ales uh, prin intermediul uh, hidroenergiei. Și apele uzate sunt o sursă de energie care trebuie să fie exploatată. Conținutul energetic al apei este real. Putem să obținem energie recuperând căldura sau uh, reexploatând materiile organice care sunt transportate de apă. Apoi, industria turismului. Turismul joacă un rol preponderent în economia europeană, mai ales în uh, um, zonele fluviale și uh, de coastă. Știți că există acest sistem apelului albastru, mai ales pentru apele în care te poți, uh, în care poți să faci baie. Mi-aș dori să existe mai multă răspundere în acest domeniu și ar trebui să promovăm mai mult practicile de dezvoltare uh, uh, sustenabilă am insistat mult și pe chestiunea tratării apelor uzate. Trebuie foarte mult să facem distinție între apele destinate consumului populației și apa destinată industrie. Cum spuneam, nu avem nevoie de același nivel de calitate. Și trebuie să ne gândim și la aprovizionarea cu apă. Aceasta trebuie să fie indisociabilă de cea a tratării apelor uzate. Trebuie să investim în prezervarea apelor, inclusiv pe continentul nostru, ca să prevenim penuriile, dar și pentru a proteja mediul. Eu știu că uh, ultimele studii arată că 2 milioane de francezi uh, consumă o apă care nu este adecvată pentru uh, consumul uman litri, mii de litri de apă se uh, pierd din cauza rețelelor de transport, care um, nu sunt totdeauna bine întreținute. Trebuie să găsim o bună formulă unde să participe atât sectorul public cât și sectorul privat, cât și utilizatorii și am să depun amendamente în acest sens. Închei spunând că sunt de acord cu părerea raportorului în ce privește cooperarea internațională și politica de vecinătate. Este deosebit de important. Obiectivele mileniului ne îndeamnă să um, ne îndreptăm în direcția cea bună și să nu ne mulțumim numai cu atât. În cadrul Uniunii pentru Mediterana există deja proiecte în domeniul apei. De exemplu, există proiectul unei uzine pentru desalinizarea apei în fâșia Gaza. Și încurajăm țările riverane să discute și să conlucreze. Apa este un vector de pace, să nu neglijăm acest aspect important. Vă mulțumesc! Grazie, colegă! Mulțumim colegului Franco. Acum are cuvântul domnul Gherec. Dziękuję bardzo. Mulțumesc foarte mult! E foarte bine că tratăm acest subiect extrem de important, pentru că fără apă nu poate să fie nici viață. Doamnelor și domnilor, apa e un bun public, prin urmare ar trebui să fie accesibil ar trebui să, ca toată lumea să aibă acces la el și ar trebui ca apa să fie de bună calitate. Pentru asta e nevoie de investiții, investiții publice cu precădere. Asta presupune o gestiune durabilă a resurselor de apă. În al doilea rând, privatizarea resurselor publice de apă, furnizării, nu ar trebui să permită crearea unor monopoluri de piață, pentru că, încă o dată, apa trebuie să fie tratată ca un bun public. În al treilea rând, adesea au uh, fost uh, alerte de inundații în uh, statele membre în ultimii ani, iar acest lucru rezultă în tentative de analiză a cauzelor inundațiilor. Ar trebui însă să acordăm o atenție sporită și țărilor învecinate cu Uniunea Europeană, pentru că mm, problemele acestea cu inundațiile nu țin seama de frontiere. De exemplu, mă gândesc la frontiera dintre Ucraina și Polonia, în mod special. Deșertificarea anumitor regiuni europene este iarăși o problemă. Am ascultat că în Spania au existat cazuri de desertificare, În Polonia avem și noi uh, anumite peisaje de stepă care apar pe aici, pe acolo, iar uh, acest lucru necesită acțiune concretă prin irigație. E nevoie de o intervenție în regim de urgență la Uniunea Europeană. Fondul uh, de coeziune, fondurile de coeziune europene ar trebui să fie utilizate astfel încât să fie finanțate proiecte de infrastructură uh, pentru distribuirea apei. Nu mă deranjează investițiile în infrastructura rutieră, dar vreau să spun că Acestea au, s-au întreprins și uh, au fost lăsate la o parte celelalte investiții în infrastructura gestionării apei. Mulțumesc, domnul Odi, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să salut munca raportorului și vreau să mulțumesc și domnului Franco care a vorbit în numele grupului nostru politic. Sunt uh, pe deplin de acord cu tot ce a spus dumnealui. În numele meu personal vreau să formulez trei uh, reflecții. Evoluția de pe planeta noastră și mai ales explozia demografică ne obligă să concepem o politică europeană a apei. Suntem un uh, continent uh, foarte însorit, uh, dar care beneficiază și de um, resurse mari de apă. Avem nenumărate râuri, fluvii, um, suntem înconjurat de mai multe mări și de un ocean. Deci avem o situație binecuvântată față de restul lumii, pentru că știți că mai mult de 800.000 de, de persoane nu au acces la apă în țări vecine cu ale noastre și de multe ori e foarte simplu, e suficient să faci o forare ca să găsești un apă, o pânză freatică și în ciuda acestui lucru încă sunt oameni care se uh, um, omoară între ei din cauza că nu au acces la apă. Aș vrea să atrag atenția și asupra directivei apă, care de fapt ne-a penalizat foarte mult. Mă gândesc la regiunea de unde vin eu, unde sunt foarte multe iazuri, dar acestea nu sunt suficient de bine exploatate pentru că avem constrângeri în domeniul gestionării apei, constrângeri uh, ecologice, dar care de fapt uh, uh, aduc atingere punerii în valoare a um, teritoriilor. Dacă tot avem uh, o politică pentru mări și pentru râuri, atunci trebuie să avem și o politică pentru iazuri, pentru că proprietarii iazurilor o să vă spună că sunt descurajați de această directivă europeană asupra apei unde statele membre, inclusiv Franța, au adăugat un stat suplimentar de birocrație, ceva mai întâlnit. Și vreau să mai spun ceva apropo de infrastructuri. Când ne uităm că orașul Barcelona va avea probleme cu accesul la apă și că se gândește la uh, un proiect pentru a putea preleva apă din fluviul uh, uh, Ron, uh, care traversează regiunea de unde e prietenul meu Franco. Deci ei s-au gândit să poată să uh, um, ia apă din Ron, era vorba de o cantitate foarte mică pentru a garanta uh, aprovizionarea cu apă a orașului Barcelona, dar din păcate acest proiect este blocat din cauza unor recursuri în justiție pe motive de protejarea nu știu cărei specii de rac albastru. Este absolut nemai întâlnit. Trebuie să ne gândim la o societate europeană a apei care să fie proprietarea tuturor infrastructurilor și care să garanteze tuturor cetățenilor de pe teritoriul UE accesul la o apă de calitate, că e vorba de apele interne sau de apă care provine de la uzine de desalinizare. Numai astfel, Uniunea Europeană va putea să fie campion mondial în politica de gestionare a apei. Este o oportunitate importantă pentru ca Parlamentul să-și exprime voința politică în acest sens. Trebuie să dăm exemplu în domeniul apei. Mulțumesc domnului Odi, are cuvântul domnul Kelly. Eh, eh. Mulțumesc. O discuție foarte interesantă. Apa și aerul sunt cele două resurse de care nu ne putem lipsi. Poate că nu ne dăm seama suficient de asta. În Irlanda, deoarece plouă mult, mulți oameni cred că apa ar trebui să fie uh, gratuită, că nu ar trebui să există contare de apă. Însă eu cred că dacă apa are un preț e mai prețuită te gândești de două ori atunci când o folosești pentru a spăla mașina sau pentru a-ți da grădina. Eu cred că atunci când am vorbit de energiile regenerabile, nu ne-am axat suficient pe hidroenergie. Microcentralele, microhidrocentralele sunt foarte, foarte importante, iar trebuie să analizăm mai mult importanța lor. Și bineînțeles trebuie să încurajăm și reciclarea apei. Să vorbim de asemenea despre turism și apă. Când vă gândiți la Cantitatea de hoteluri, de pensiuni care consumă apă inutil. E nevoie de un program educațional, eventual, pentru a-i face pe cetățeni să se comporte în, în mod responsabil și pentru a-i sensibiliza legătură cu efectele acestei uh, resurse mondiale care în alte părți uh, este foarte rară și prețioasă. Să nu uităm de asemenea câtă apă se pierde prin uh, instalațiile de apă și sanitară. Unii vorbeau de 70% în Irlanda, cifra e de chiar 50%, deci e o problemă pe care trebuie să o soluționăm cât mai repede. Vă mulțumesc, domnul Rubic. Eu, Mulțumesc, doamnă președinte. Tocmai uh, legislația comunitară în domeniul apei ne permite foarte multe uh, în ceea ce privește utilizarea energiilor regenerabile. Pentru Agenția de Mediu și toți cei uh, implicați, e important să acest lucru, e important să se gândească la o strategie win-win pentru gestionarea eficientă ecologică a apei. Cum putem să împăcăm economia cu ecologia aici? Iar în ceea ce privește cantitățile de apă, cum anume putem să facem uh, ca din punct de vedere tehnologic să avem Uh, ceea ce ne trebuie, de exemplu, pentru piscicultură, pentru utilizarea uh, apei în energiile regenerabile și, în tot acest timp, să îndeplinim niște condiții de mediu foarte stricte. Eu cred că aici Comisia Europeană a rămas puțin în urmă, pentru că trebuia să uh, evalueze din punct de vedere tehnologic care sunt alternativele și cum anume putem să uh, intervenim în beneficiul uh, celor care lucrează în domeniul energiilor regenerabile, totodată ținând cont și de modul în care putem să uh, punem mai bine valoare resursele de apă. Eu cred că ar fi necesar o inițiativă ca să vedem cum anume putem să utilizăm 100% din apă pentru uh, hidrocentrale, fluviale sau de altă natură și ce, uh, ce posibilități avem în ceea ce privește hidrocentralele fluviale, nu în ceea ce privește doar măsurile tehnice tradiționale, ci și cele noi, inovatoare. Și ultimul punct se referă la faptul că avem nevoie urgent uh, de um, centrale um, de osmoză, pentru că acolo unde uh, Uh, avem apă dulce, mm, poate să rezulte un uh, proces de uh, obținere a um, energiei din amestecarea apei dulci cu apa sărată. Foarte multe orașe din această lume se află la gura de vărsare a unui fluviu în mare și cred că ar fi foarte util să discutăm despre cum anume putem să obținem regener- energie regenerabilă în niște hidrocentrale mixte. Uh, Cred că agențiile noastre sunt uh, responsabile de, care sunt responsabile de utilizarea durabilă a apei ar trebui să facă o listă cu priorități, astfel încât să vedem în ce măsură putem să implementăm anumite proiecte de uh, energie regenerabile. A, B, C, deci A, ce este uh, absolut necesar și B și C, ce este mai puțin necesar. Mulțumesc! Mulțumesc! pentru toate aceste intervenții. Acum are cuvântul domnul Pascal Ghiom uh, din partea Comisiei. Nu este aici. Raporter. Nu este aici reprezentantul Comisiei, raportorul, domnul Cicister, adică persoana numele raportorului. Le mulțumesc colegilor pentru contribuțiile lor. Uh, am, mi-am notat foarte multe și sper că domnul Șimanski, colegul meu, va reuși să descifreze tot ce am scris eu. E clar că dumneavoastră v-ați gândit foarte mult la această problemă, la modul în care ne putem îmbunătăți gestiunea apei. Cu toții știm că e o resursă foarte valoroasă, esențială pentru viața noastră și pentru stilul nostru de viață. Îi mulțumesc domnului Franco pentru nenumăratele sugestii pe care ni le-a dat și care oglindesc importanța acestui subiect. Nu pot să le trec în revistă pe toate, e o listă impresionantă de idei, însă aș vrea să mă refer la pierderile legate de transportarea apei, de transmisia apei. Domnul Kelly se, vor, se referea la asta. În Europa, în statele membre, unde se presupune că avem o infrastructură avansată, e inacceptabil să avem astfel de scurgeri. Există state în care țevile au peste 100-150 de ani și nu e surprinzător că dau semne de bătrânețe. De aceea e o mare nevoie să se investească în infrastructură și deoarece aceste țevi, aceste conducte nu se văd, deoarece sunt sub pământ, cetățenii nu își dau seama de multe ori că au loc aceste scurgeri și pierderi. Însă nu e nevoie de mari uh, invenții tehnologice pentru a descoperi ce se întâmplă și pentru a soluționa problema. Domnule Gheric, dumneavoastră vorbeați de prevederile publice și cele private. Știu că e o problemă în multe țări. Uh, dacă e să mă gândesc la experiența noastră în Marea Britanică, ne-am dat seama că dacă separăm furnizarea apei de alte furnizări de servicii municipale sau locale și dacă privatizăm furnizarea apei într-un regim strict reglementat, atunci avem unele avantaje date de eficiența privată în ceea ce privește operațiunile, păstrând în același timp uh, garanțiile publice de reglementare și așa ceva e important pentru a te ocupa tocmai de scurgeri, de pierderi, de plafonarea prețurilor, pentru a te ocupa de uh, stabilirea de niște standarde cerute pentru infrastructuri. Deci un sistem public-privat poate funcționa bine. Deci eu nu aș exclude această opțiune. Și sunt de acord și cu domnul Odi în ceea ce privește accesul la apă. Dacă oamenilor nu li se acordă acest acces, e clar că e un eșec din partea societății și al industriei și o problemă pe care trebuie să o soluționăm, deoarece e clar că toată lumea are nevoie de apă. Și înțeleg uh, argumentele care sunt în spatele unei abordări comunitare. Avem aceste sisteme bazate pe bazine fluviale și nu cred că nimeni, nu cred că cineva are un sistem național de furnizare a apei ca o rețea și trebuie să acceptăm că există niște costuri enorme pentru a crea așa ceva la nivel național sau european, deci niște rețele de furnizare a apei, costurile de conectare, de uh, îmbunătățire a conductelor ar fi imense. Mie mi se pare potrivit să încercăm să îndepărtăm dezechilibrele existente. Știu, în țara mea, de exemplu, în, în multe locuri avem uh, apă din plin, în timp ce alte zone sunt uh, sub amenințarea secetei. Eu le mulțumesc colegilor uh, și cred că sugestia pe care ne-a făcut-o domnul Rubic de a analiza tehnologia uh, care este folosită pentru furnizarea apei e foarte bună. Și aici revin la ce spunea domnul Șimanski în legătură cu importanța cercetării. Putem crede că apa și furnizarea de apă mm, e o industrie care implică o tehnologie simplă, însă multe trebuie făcute pentru a avea niște abordări uh, inovatoare legătură, legate de furnizare, de exploatarea apei și de uh, menținerea potabilității apei. Deci acestea sunt sugestiile dumneavoastră pentru care vă mulțumesc. Uh, le voi transmite domnului, le voi transmite domnului Șimanski uh, care cu siguranță vă va fi recunoscător. Mulțumim, domnule Cicestar. Vă informez că data de depunere amendamentelor este 12 aprilie, joi, la prânz. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Ines Cristina Zuber, Programul European al Uniunii Europene pentru Schimbări Sociale și Inovare Socială. Aveți cuvântul, doamnă Zuber. Um, brigada, Sr. Presidente. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, pela Comisia Europeia. Comisia ne-a propus un regulament prin care se dorește înființarea unui program, e obiectivul declarat al Comisiei, un program care la rândul sau are drept obiectiv schimbările sociale cu atenție deosebit acordată ocupării. E vorba aici de folosirea instrumentului de microfinanțare, de folosirea Progres și EURES. Instrumentul, primul instrument citat a fost creat în 2010, deci sunt trei instrumente care deja există. Noi am uh, primit sarcina de a elabora un aviz pentru ITRE. Și trebuie să ne concentrăm pe trei elemente fundamentale. Pe de o parte, accesul la credit din partea microentităților. Credem că aceste credite acordate micro-întreprinderilor sau micro-entităților, dat fiind șomajul și criza actuală, deci aceste credite uh, vor ajuta întreprinderile respective să-și mențină activitatea și în același timp le vor ajuta să se modernizeze din punct de vedere tehnologic. Deci nu e vorba neapărat doar de microentități, ci și de IMM-uri. E vorba aici de a garanta lichiditățile și independența de care au nevoie aceste entități în comparație cu întreprinderile mai mari. Problema inovării tehnologice e foarte importantă. prisma competitivității IMM-urilor și microentităților. De asemenea, problema creării locurilor de muncă. Aici e vorba și de autonomizare, de crearea de capacitare. Politicile industriale sunt uh, esențiale pentru a avea o economie cu uh, un nivel redus de emisii de dioxid de carbon. șomajul. E o problemă gravă, căreia trebuie să-i facem față. În uh, regulament se face o propunere privind resursele. Noi credem că ar trebui să se aloce procent de 50% pentru progres și nu 60%. Astfel, instrumentul pentru microfinanțare ar beneficia de 30% din cofinanțare și nu de 20%. Ceva extrem de important pentru ca microentitățile și IMM-urile să-și poată menține activitatea. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Rubi, care cuvântul. Yeah, Mulțumesc foarte mult Cred că dimensiunea socială a Uniunii Europene și inovarea din acest uh, domeniu, mai ales în ceea ce privește șomajul, vor juca pe viitor un rol foarte important. Constatăm că mai ales tinerii suferă cel mai mult din cauza șomajului, așa că eu cred că ar trebui să depunem uh, mai mult efort astfel încât să stimulăm tinerii antreprenori Trebuie ca uh, lucrători împreună cu angajatorii să ajungă la un numitor comun și să rezultatul să fie niște salarii bune, salarii decente, astfel încât să fie încurajați tinerii antreprenori. Eu cred că ar trebui să ne gândim puțin dacă nu cumva am putea să uh, Um, discutăm și despre drepturile sociale, pentru că ar trebui ca tinerii antreprenori să aibă aceleași drepturi sociale. Am aflat că 85% din noile locuri de muncă uh, iau naștere în tinerile întreprinderi. E vorba de acele întreprinderi uh, proaspăt create cu o idee bună de afacere. Vreau să vă spun că dacă astăzi o tânără femeie preia uh, riscul de a deveni o tânără antreprenoare, aceasta se uh, expune nu numai unui risc de capital, ci și unui risc personal. Pentru că în momentul în care devii antreprenor, îți asumi răspundere uriașă. Și acest lucru trebuie reflectat și în salariu, pentru că trebuie ca această persoană să fie remunerată pe măsură. E clar că trebuie să existe o uh, primă de risc, pentru că până la urmă uh, te expui. Și ar trebui ca și uh, capitalul estimat să fie calculat cu o anumită dobândă. Deci, iată ce idee am eu de exprimat. Și de asemenea, trebuie să luăm în calcul și scenariul eșecului. Ce se întâmplă dacă tânăra noastră antreprenoare dă faliment? Ce se întâmplă în cazul insolvenței? Ce garanții le oferim noi tinerilor curajoși care sunt dispuși să creeze o firmă și să angajeze alți oameni? Cum ne strătuim noi pentru a uh, îi stimula pe viitor? Eu cred că ar trebui să existe o uh, aliniere la normele de securitate pentru lucrători, pentru că cei care își sunt tineri și asumă riscul de a uh, deschide o întreprindere, ar trebui să fie protejați ca atare. În acest sens, Comisia Europeană ar trebui să emită o comunicare cu privire la dimensiunea socială a antreprenoriatului, garanțiile sociale în cazul eșecului și modul în care societatea se comportă față de acești tineri. Eu cred că e nevoie să intervenim urgent și tocmai de aceea sunt foarte bucuros că acest subiect e astăzi pe ordinea noastră de zi. Vă mulțumesc! Grație! Vă mulțumim, domnule Rubic. Nu s-a mai scris nimeni să cuvântul. Comisia. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor! Aș vrea să reacționez la o serie din aspectele prezentate de raportor. Accesul la credit pentru micro-întreprinderi, pe de altă parte crearea de locuri de muncă și în ce măsură acest instrument poate contribui la atingerea acestui obiectiv. Și ca să închei, mă voi referi la șomaj și la modul în care acest instrument poate fi folosit pentru a combate acest fenomen. Referitor la primul punct, accesul la credit uh, pentru micro-întreprinderi. Într-adevăr, e una din activitățile propuse de acest instrument, mai exact de partea privind microfinanțare și antreprenoria social. Vreau să subliniez faptul că principalul obiectiv al instrumentului este să încurajeze incluziunea socială și accesul la locuri de muncă pentru publicul defavorizat. Uh, deci nu există priorități uh, principale în ceea ce privește crearea de IMM-uri. Referitor la înființarea de IMM-uri, există alte instrumente comunitare, iar instrumentul despre care discutăm astăzi nu are ca scop uh, crearea IMM-urilor. Uh, de aceea o serie din amendamentele pe care le-am văzut în propunere, care par să modifice ținta acestui instrument uh, uh, către IMM-uri, nu ni se par corecte. Aici am intra în uh, contradicție cu alte instrumente, cum ar fi un instrument propus în cadrul viitoarelor perspective financiare, un instrument special pentru crearea de IMM-uri. cât despre crearea de locuri de muncă în sectoare cu potențial ridicat. Acest program poate, într-adevăr, să permită, prin intermediul unor studii sau prin unor activități uh, speciale, deci poate, acest, uh, poate să identifice anumite locuri de muncă potențiale, fie că e vorba de locuri de muncă ecologice, albe, în domeniul tehnologiei informațiilor, iar în ceea ce privește instrumentul progres, vrem să identificăm aceste posibilități de, de progres. Și așa cum spunea și doamna raportor, trebuie să ne gândim la activitățile cu potențial ridicat uh, pe care am putea să le încurajăm. Țin să subliniez că acest instrument e un instrument de gestiune uh, comunitară cu sume destul de reduse, dacă îl comparăm cu Fondul Social European sau cu Federul, care, are, care au o capacitate mult mai sporită pentru a promova și pentru a dezvolta astfel de sectoare de activitate. Și aici am făcut o distinție clară între acest mic instrument comunitar care permite să se lanseze studii sau uh, apeluri de ofertă și alte instrumente care pot interveni la nivel național cu o masă critică mult mai importantă. Deci să nu amestecăm aceste două instrumente. Acesta este micul la nivel comunitar și există și altele, precum FSO sau Fondul European de Dezvoltare Regională, care pot uh, să contribuie mult mai mult la promovarea anumitor sectoare de activitate. În încheiere, mă voi referi la șomaj și la problema resurselor disponibile. Se propune să se revizească procentele între diferitele axe din program. Așa cum spunea raportoarea, avem trei axe separate, însă combinate, Primul e instrumentul existent, progres, celălalt este EURES, iar ultimul fiind uh, instrumentul pentru microfinanțare și uh, antreprenoriat social. Înțeleg că doamna raportor propune un amendament pentru a modifica suma acordată uh, primelor două, se scad banii de la progres și se uh, cresc cei de la microfinanțare. Uh, ca să vă explic în ce constă poziția Comisiei, noi am vrut să asigurăm o anumită continuitate, propunând în același timp uh, noutăți uh, și ajustări și de aceea repartizarea bugetară oglindește situația actuală. Iar propunerea raportoare care cere să se reducă banii pentru un alt în uh, beneficiul altuia ar duce la eliminarea anumitor activități finanțate de instrumentul progres și nu credem că ar fi o abordare corectă, deoarece am văzut în evaluarea la jumătate de mandat a instrumentului progres, am văzut cât de util și eficace este acesta. Această evaluare la jumătate de mandat de altfel a fost distribuită și Parlamentului la Comisia de Ocupare și o rog pe doamna raportor și pe toți cei interesați să consulte textul acestei evaluări de la jumătatea mandatului, unde se arată clar care sunt beneficiile și avantajele instrumentului progres. De aceea, noi uh, credem că este justificat să menținem bugetul pentru progres. Un ultim element. Uh, Doamna raportor a spus că acest instrument este destul de complex, dar fiind că trebuie să combine trei instrumente ex- uh, existente. Noi credem că e mai degrabă abordare menită să simplifice lucrurile. Cele trei axe existente urmăresc obiective asemănătoare. Sunt uh, instrumente de tip gestiune directă la nivel comunitar și am crezut că e mai eficace să le punem la oaltă, mai ales că mulți dintre dumneavoastră cunosc puțin aceste instrumente și probabil v-ați dat seama că, dincolo de obiectivele comune, au și prevederi asemănătoare. Deci o abordare merită să aducă simplificare mai degrabă și nu să complice lucrurile. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Grație. Mulțumesc. Domnul Odi. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Știu că nu se obișnuiește dar vreau să reacționez mai ales după intervenția comisiei. E vestea cea bună zilei să aflăm că se fac eforturi de simplificare de către Comisia Europeană, dar mie mi se pare că titlul regulamentului, programul al Uniunii Europene pentru schimbări sociale și inovare socială, nu are prea multă legătură cu conținutul. Vorbim despre un miliard de euro, vorbim despre trei instrumente, progres, EURES și mai știu eu ce, nimeni nu știe de fapt ce sunt acestea. Deci vă atrag atenția, nu mai multiplicați lozincile, sloganurile, pentru că este total contraproductiv. În continuare va fi foarte neclar pentru omul de rând ce face Uniunea Europeană. Și când citesc articolul 2, sunt de-a dreptul îngrijorat. Comisia Europeană își propune să definească o întreprindere socială. Eu aș vrea să dezbatem pe marginea acestui concept. O întreprindere socială care, în loc să genereze profit pentru parteneri sau proprietari, ar trebui să aibă un impact social. Ce înseamnă acest lucru? Toate grupurile politice sunt de acord cu ideea de a Uh, favoriza economia socială de piață și acum mi se explică că exista o distinție între o întreprindere care, între ghilimele, ar fi socială și celelalte care ar fi niște întreprinderi care nu urmăresc decât obținerea de profituri. Nu sunt deloc de acord cu această definiție. Și apoi, patru rânduri mai jos, mi se spune că e vorba despre o întreprindere socială care este gestionată în mod transparent și, și responsabil. Asta ce presupune că celelalte întreprinderi nu ar fi gestionate în mod responsabil și transparent. Eu zic că trebuie să fim foarte vigilenți la această distinție care se face între aceste întreprinderi sociale și mi se pare că este de-a dreptul uh, nepotrivit să fi folosit acest concept. Deci eu vreau să folosim de, uh, termenul economie socială și nu întreprindere socială. Și toată lumea este de acord că trebuie să facem o distinție între asociații, fonduri și cooperative. De exemplu, Credit Agricol este o bancă mare franceză, dar este de fapt o cooperativă care uh, își distribuie profiturile clienților. Cred că asta înțelegeți dumneavoastră prin întreprindere socială. Da, deci cooperativele în general își asociază clienții uh, sau uh, coacționarii. Dar eu cred că se vor genera multe dezbateri între noi din cauza acestei, uh, acestui concept de întreprindere socială și cred că merită să uh, vorbim mai mult. Mulțumim domnului Odi și acum dau cuvântul doamnei Zuber. Obrigada. Uh, só para esclarecer uma questão, é nós... Uh... Vă mulțumesc. Aș vrea să fac o precizare. A avut loc o evaluare pozitivă a programului Progres. Eu am spus doar că, având în vedere climatul economic și creșterea șomajului, am putea să ne gândim la, reo, la o reafectare a creditelor. Am notat uh, ce au spus colegii și va fi foarte util pentru discuția pe care o vom avea cu um, o altă ocazie. Mulțumesc și la acest punct aș vrea să vă informez că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este joi 12 aprilie la prânz. Acum dau cuvântul colegului Covaci în ce privește uh, relațiile dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă. Vă mulțumesc. Aș vrea să încep prin a vă vorbi despre faptul că investitorii care vor să se lanseze în producția de autovehicule în Rusia, dacă acceptă să respecte diferitele norme, beneficiază de o reducere a taxelor. Pentru a diminua riscul de delocalizare din Uniunea Europeană, Uniunea Europeană a negociat prin intermediul Comisiei un acord cu Federația Rusă și este obiectul acestei propuneri. Ne dorim să fim siguri că uh, nu va uh, scade importul de autovehicule și de componente de autovehicule. Federația Rusă trebuie să accepte importul de părți componente din Uniunea Europeană și cantitățile trebuie să fie egale cu scăderea exporturilor uh, Uniunii Europene. Și acest lucru este valabil în anul de activare dacă se ajunge la o scădere uh, de 3% sau mai puțin, sau dacă um, se atinge un alt prag fixat în alineatul 3. Pe data de 1 martie din fiecare an uh, um, se consultă statisticile pentru anul dinainte în ce privește importul și exportul de autovehicule și componente de autovehicule. Federația Rusă trebuie să transmită statistici lunare către Comisia Europeană, începând cu ianuarie 2012. Acest acord trebuie să intre în vigoare 30 de zile după ce părțile uh, uh, certifică că au uh, terminat toate procedurile interne sau la o altă dată convenută de către părți, dar în tot cazul nu înainte de uh, intrarea Federației Ruse la OMC. Și acest acord va fi valabil până în anul 2018 sau în tot cazul până în momentul în care Federația Rusă va fi renunțat la toate acele prevederi din sectorul construcției de autovehicule care nu sunt compatibile cu OMC, cu regulile de la OMC. Eu cred că trebuie să susținem acest acord deoarece investitorii din Uniunea Europeană au dreptul să obțină garanții și să aibă o certitudine în ce privește posibilitățile de export. Deci eu v-am prezentat părerea mea. Dacă aveți opinii și dorința de a depune amendamente, vă ascult. Are cuvântul acum domnul Gerec. Uniunea Europeană este... Mulțumesc. Uniunea Europeană este un exportator foarte mare de autoturisme, este însă și un mare exportator de componente auto. Exporturile valorează cam 9 miliarde de euro. Exporturile către Rusia. Da. Taxele vamale sunt uh, foarte reduse în ceea ce privește aceste produse și din acest motiv există un pericol. Există pericolul relocării companiilor și de aceea acordul conține un mecanism de compensare astfel încât uh, Rusia va importa componente auto din Uniunea Europeană, va reduce taxele vamale potrivit uh, uh tabelului 1 și 2 aplicând o, un prag de 3%. De asemenea, argumentul se referă și la ce se întâmplă în momentul în care există o scădere de mai mare de 25%. Rusia aderă la OMC, dar în perioada de tranziție, după 2018, uh, companiile vor beneficia de subvenții de stat. Iar acest lucru va spori competitivitatea. Rușii, la rândul lor, doresc să reducă șomajul acasă. Așa că nu putem estima dacă acest acord ne va ajuta sau nu. Eu cred că e un acord foarte bun pentru Uniunea Europeană, dar trebuie ca rușii să îl semneze. Și atunci se pun următoarea întrebare. Acest acord visează doar Federația Rusă sau se referă la Rusia, Belarus, Kazakhstan ca zonă, um, da, zonă vamală? Oare nu ar fi mai bine să ne referim la teritoriul Uniunii Europene și mai puțin la țări? Pentru că acest punct e foarte important și trebuie să fie clarificat. Un alt aspect Vreau să știu care este baza pentru mar, mar, pragurile din uh, tabelul 3. Într-un acord tehnic internațional de această anvergură, e mare păcat că Uniunea Europeană nu a impus niște standarde, așa cum de altfel o face de obicei ar fi necesare niște standarde în companiile europene, uh, standarde la care să adere mai apoi și rușii. Mulțumesc! Mulțumesc! Nimeni altcineva nu a cerut cuvântul. Reprezentantul comisiei, eventual? Nu, nu este nimeni de la comisie. Dacă domnul Covaci dorește să tragă concluziile, mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să îi răspund colegului. Potrivit informațiilor pe care le-am eu, acordul este valabil doar pentru teritoriul Federației Ruse și nu pentru Uniunea Vamală dintre Federația Rusă și Belarus, Kazakhstan și așa mai departe. Acum se vorbește foarte mult de Eurasia Știți că și președintele Putin a vorbit, poate că o să putem curând să semnăm un acord cu Eurasia, dar deocamdată numai acesta este domeniul de acoperire. Mulțumesc, încheiem astfel acest punct de pe ordinea de zi. 26 martie la prânz este termenul limite pentru depunerea amendamentelor. Înainte de a vă spune la revedere, vreau să vă mai furnizez câteva informații. Știți că luni după amiază a avut loc reuniunea coordonatorilor, unde s-a hotărât să uh, aibă loc un dialog structurat uh, cu Comisia, am vorbit despre Cipru, am vorbit despre uh, întâlnirea care va avea loc pe 21-22 iunie, s-a vorbit despre studiile care vor fi comandate, despre delegația la COSAC, despre participarea la uh, conferința despre schimbările climatice și despre atribuirea unui uh, raport din inițiativă proprie grupului EFD pentru perspectivele, pentru o faie de parcurs a energiei până în anul 2050. Ultim, următoarele noastre reuniuni vor avea loc pe 23 aprilie de la orele 15 la 18.30 și pe 24 aprilie atât dimineața cât și după amiaza. Însă mai avem o reuniune a comisiei noastre împreună cu Comisia TRAN în baza articolului 51 marți pe 27 eh, martie, de la orele 15 la orele 18.30, aici la Bruxelles, despre facilitarea, facilitatea de interconectare a, a transporturilor în Europa. Vă mulțumesc frumos pentru toată munca depusă în aceste trei zile, foarte intense și la revedere!